Goedemiddag. Goedemiddag, collega's. Dragi colegi, bine ați venit la ultima întâlnire a Comisiei de bugete și de control bugetar înainte de vacanță. Sunt primul vicepreședinte al Comisiei de Control Bugetar și am onoarea, deși mă pot îndoi, dacă e onoare, să vă prezidez reuniunile pentru că președintele nostru a fost ales de câteva luni primar al orașului uh, uh Napoli și deocamdată nu a fost înlocuit. Să sperăm că până în luna septembrie uh, va fi înlocuit. Trebuie să vă cer scuze în numele președintelui Comisiei de Bugete care nu a putut să fie prezent astăzi. Prima parte a reuniunii noastre se desfășoară în comun, uh, e o reuniune mixtă, control bugetar, Comisie pentru Bugete. Această reuniune comună trebuie să dureze până la orele 16, astfel încât să putem să discutăm despre noul regulament financiar. Domnii, uh, doamna Gresle și domnul Rivelini sunt în sală, cei doi coraportori. Primul punct, adoptarea ordinii de zi. Bănuiesc că toată lumea este de acord cu aceasta. Foarte bine. Apoi, În documentul COCOBU uh, aveți limbile de lucru pentru reuniunea de astăzi și am să-i loc pe colegii de la Comisia Control Bugetar dacă uh, au cartela de vot pentru că uh, cele două rapoarte pe care le vom vota astăzi vor fi adoptate cu vot electronic. Dacă veți folosi microfonul din stânga dumneavoastră, având în vedere, atunci vă las cuvântul, având în vedere faptul că reuniunea este transmisă în direct pe internet, uh, camera se va îndrepta înspre dumneavoastră. În ce privește uh, Procesul verbal al reuniunii anterioare, acesta este disponibil. Uh, procedăm ca de obicei, dacă nu există obiecție până la sfârșitul reuniunii, considerăm că acest proces verbal a fost adoptat. Domnule președinte, aș vrea să vă împărtășesc o părere personală. În această săptămână, șefii de stat și de guverne din zona euro au semnat uh, tratatul de constituire a mecanismului permanent de stabilitate financiară. Am citit acest document și nu există niciun fel de prevedere relativă la controlul bugetar și nu există nimic care să facă referire la controlul politic și uh, cel exercitat de uh, Parlament. Există numai o referire la nevoia de audit uh, uh extern. Nu am nimic împotriva calității auditului făcut de către organisme private și externe, însă mi se pare inacceptabil faptul că nu există cele trei dimensiuni pe care tocmai le-am evocat. Rolul Parlamentului nostru este să uh, exercite un control democratic asupra acestei sume enorme care va fi de 700 sau până 800 de miliarde de euro. Și dacă uh, noi nu avem dreptul să exercităm acest control, nu e normal ca nici măcar vreunul din parlamentele naționale să nu poată să o facă. Mulțumim, domnule Odi. Așa cum ați putut să vedeți și ceilalți colegi sunt de acord. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori doar să menționez că în momentul de față lucrăm la noi dispoziții de transparență în uh, domeniul lobby-ului. Cred că e un lucru pozitiv și în comisia noastră am avut o audiere despre whistleblowing și din această dezbatere a apărut o idee nouă și anume să creăm un statut unic pentru asocieri europene. Poate ar fi bine să facem un uh, raport de inițiativă pentru astfel, un astfel de tip de statut, fiindcă tocmai în acest domeniu e important să creăm noi uh, reglementări de transparență și să creăm o bază juridică sănătoasă în acest sens. Mulțumesc! Uh, Mulțumim pentru această observație. Vă propun așadar să rediscutăm cu coordonatorii pentru a vedea cum putem să urmărim îndeaproape ce a spus dumneavoastră, domnul Mulder. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt perfect de acord cu domnul Odi. Întrebarea care rămâne este ce putem să facem? S-ar cuveni să sesizăm serviciul juridic al Parlamentului, să-i solicităm un aviz pe această temă și să discutăm uh, despre acest aviz cu ocazia următoarei noastre întâlniri, să vedem dacă Parlamentul are vreo cale de recurs. Îți mulțumim, uh, Ian, pentru această propunere constructivă. Domnul Rivelini, pe același subiect? Nu, domnule președinte, aș dori să vorbesc despre altceva. Comisia de control bugetar, domnule președinte, este o comisie deosebit de importantă. În cursul acestor săptămâni și acestor luni, vorbim despre niște dosare deosebit de importante pentru viața acestui Parlament și a Uniunii în general și mi se pare uh, ciudat că domnul de magistris, care a fost ales primar de două luni de zile deja, încă nu a semnat demisia din funcția sa de uh, um, deputat european. Și de asemenea, mi se pare anormal faptul că din luna iunie încă nu s-a luat o hotărâre în ce privește numirea uh, noului președinte al uh, a Comisiei de Control Bugetar. Și ar fi foarte bine ca colegul nostru să hotărească ce vrea să facă până la urmă. Nu poate să aibă darul ubicuității. Iar Comisia de control bugetar pe care dumneavoastră o prezideați foarte bine și vă felicit pentru asta, nu poate să continue astfel cu un post de președinte vacant. Uh, Vă mulțumim, domnule Rivelini. Am uh, notat ce ați spus dumneavoastră. La grupul liberal facem tot ce putem pentru a uh, regla întreaga problemă cât mai repede cu putință și cred că cu ocazia viitoarei reuniuni a comisiei noastre, în luna septembrie, vom avea un nou președinte și vom putea să ne desfășurăm lucrările așa cum se cuvine. În ce privește procesul verbal, domnul Mulder a cerut uh, solicitarea unui aviz informal pe lângă serviciul juridic. Dacă toată lumea este de acord, așa o să facem. Sunteți de acord, doamnă Gresle? Da. Avem acest mecanism european, iar uh, bugetul UE garantează primele 60 de miliarde. Și pe mine m-ar interesa unde am ajuns uh, plătim deja sau cum stau lucrurile și cum se mobilizează această sumă. E alături de noi și domnul director general din Comisia Buget, poate ne poate spune mai multe. De, er is een directe vraag aan de commissie. Uh... Deci o întrebare adresată în mod direct reprezentanților comisiei. Luați cuvântul acum pentru a răspunde la întrebarea doamnei Gresle, domnul Tavern. Uh, <coughs> merci, Mulțumesc, domnule președinte. Nu am cifrele la îndemână, dar într-adevăr am senzația că vorbim de două lucruri diferite. Există 60 de miliarde evocate de doamna Gresle și toate informațiile în principiu figurează în notițele pe care nu le aveți încă, dar le veți primi și uh, toate informațiile, chiar și uh, transferurile până în momentul în care voi semna vor fi înscrise în uh, notițele suplimentare. Deci peste câteva zile veți avea toate informațiile. Însă discursul acesta e diferit de cel al domnului Odi. Pentru cei, 10 de, pentru cei 60 de miliarde uh, avem garanții. Aici e vorba de bugetul comunitar. Pentru metoda interguvernamentală e clar că acolo nu avem niciun fel de garanții. Ja, das eine tun, das andere nicht lassen. Eu cred totuși că ar fi bine să nu ne ocupăm doar de lucrurile pe care nu le putem influența, ci și de lucrurile de care ne putem, pe care le putem influența. Deci cele 60 de miliarde. M-ar interesa să știu câți dintre acești uh, 60 au fost uh, cheltuiți pentru uh, această afacere euro și care e situația astăzi, la moment. Mulțumesc. Uh, Domnul Tavern, banii aceștia nu sunt încă mobilizați, doar prin măsuri, așa zisele măsuri back-to-back. -back. Ceea ce am făcut până în prezent este să facem împrumuturi uh, în condiții echivalente, cu excepția Irlandei, acolo unde există încă o marjă, încă de la începutul anului 2011. Însă, bugetul nu va fi mobilizat decât dacă va fi uh, necesar, dacă va exista uh, imposibilitate de plată. Dar încă o dată, e o dezbatere care imediat devine o dezbatere complexă și ar trebui să avem o dezbatere pe marginea, pe baza unui document care să vă permită să aveți toate informațiile, să vă faceți o părere detaliată, lucru pe care noi îl vom face, vă vom înainta aceste documente curând domnul președinte. Da, mulțumesc. Iau cunoștință de propunerea domnului Tavern și anume că ne va înainta un document și la începutul lunii septembrie, după concediul de vară, vom acest document. Acum, în ceea ce privește adoptarea ordinii de zi, iată că a devenit deja un punct uh, la uh, diverse. Mai sunt observații? Nu, foarte bine. Atunci trecem la punctul 4 al ordinei de zi împreună cu cei doi raportori, doamna Gresle și domnul Rivelini, prevăzusem la, de la bun început să supunem la vot toate amendamentele. Dar mai multe grupuri politice au cerut, având în vedere faptul că e un vot foarte complicat și că anumite elemente trebuie clarificate, s-a cerut amânarea votului, iar votul va avea loc în septembrie, cândva în septembrie. Uh, însă ne confruntăm cu o problemă concretă și anume că nu am găsit o dată, o zi în care ambii raportori să fie prezenți. Vom încerca să găsim acea zi, însă un lucru e sigur, în septembrie vom vota acest dosar. Acum avem posibilitatea de a avea o mică dezbatere. De aceea propun să dau cuvântul mai întâi celor doi coraportori, dacă doresc să intervină, dacă nu, colegii vor avea ocazia să ia cuvântul direct și să facă observații. Domnul Rivelin. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi dați voie, astăzi aș dori să vă împărtășesc câteva idei despre instrumentele financiare. Cred că acestea din urmă sunt subiectul cel mai important și cel mai interesant din acest regulament, mai ales având în vedere evoluțiile recente din bătrâna noastră Europa. Propunerea Comisiei se referă la două articole din regulamentul financiar, 130 și 131, și trei articole din modalitatea de executare, de la 39.3 la 39.5. Și cred că ar fi de asemenea bine dacă am specifica cu claritate ce anume sunt instrumentele financiare. La articolul 130 se dau anumite clarificări. Se vorbește despre măsuri de sprijin financiar a Uniunii Europene finanțate din buget și care să aibă un obiectiv strategic precis și există instrumente precum garanțiile, împrumuturile cu caracter național sau quasi național și mai există și instrumente așa numite de risc cărora li se pot asocia subvențiile. În multe cazuri, instrumentele financiare uh, sunt folosite în cadrul unor programe plurianuale, iar pentru a putea recolta fonduri, Comisia Europeană trebuie să emită aceste um, um, euroobligațiuni. Comisia propune ca Banca Europeană de Investiții să fie cea care să se ocupe de um, emiterea acestor uh, euroobligațiuni pentru finanțarea de proiecte. Și bazându-se pe uh, un temei uh, juridic deja uh, pre, um, stipulat, respectiv articolul 149 din uh, TFUE, Banca Europeană de Investiții ar putea să lanseze apeluri pentru prezentarea de proiecte care apoi ar putea să fie subvenționate. Raportorii au ajuns la concluzia că această abordare poate să fie acceptată. Însă, cred că Comisia are datoria totuși să uh, ne dea precizări suplimentare. Ar exista, de exemplu, o problemă majoră în propunerea Comisiei, respectiv Banca Europeană de Investiții poate să delege uh, unei uh, filiale această întreagă procedură, fără ca Parlamentul European să fie consultat sau implicat în vreun fel. Apoi, Banca Europeană de Investiții oricum este complet independentă. Chiar dacă acceptăm acest lucru, mecanismele de control nu se vor mai afla în mâinile Parlamentului, ci vor fi definite în baza acordului cadru și actelor delegate pe care le vom fi negociat cu Banca Europeană de Investiții. Articolul 39.4 alineatele 1 și 2. Noi însă am hotărât să consolidăm în mod adecvat măsurile și am cerut o raționalizare a celor norme UE aplicabile statelor membre, astfel încât să nu existe contradicții între executarea bugetului de către statele membre și executarea bugetului de către Uniunea Europeană. Apoi, am cerut să se asigure Parlamentul European un rol adecvat în faza de uh, um, executare a bugetului, astfel încât să se asigure garantarea respectării priorităților politice. Apoi, să nu existe un tratament rezervat exclusiv uh, BEI. Și asta în ciuda statutului acestei instituții în baza tratatelor. Am cerut să fie garantat faptul că pe viitor delegarea întregii proceduri să nu se poate face decât în, în, în, în baza unui temei juridic prestabilit. În sfârșit, în ultimele zile eu m-am întâlnit cu reprezentanți ai eBay sau a altor instituții financiare, precum Casa de uh, Depozite, uh, Casa de Economii și Consemnații, mă scuzați, și am discutat despre instrumentele financiare și despre acest regulament financiar. Și dumnealor mi-au confirmat faptul că era nevoie de anumite modificări, precum să nu existe un raport privilegiat numai cu Banca Europeană de Investiții, ci să ne gândim și la faptul că aceste uh, case de depozite și de credite pot să fie implicate într-o mai mare măsură, deoarece ele au uh, condiții mai bune de oferit decât cele pe care le practică Banca Europeană de Investiții. Și ar trebui poate uh, să includem în instrumentele financiare și un uh, raport privilegiat cu instituțiile existente, de exemplu, în regiuni am putea să facem acest lucru bazându-ne pe uh, uh, modul de funcționare al instrumentelor financiare din acest regulament. Dacă colegii doresc să-mi pună întrebări, am să le răspund bucuros. Mulțumim. Acum, doamna Gresle. Da, Bitte auch der ähm, sozialistischen Kollegen Mulțumesc, domnule președinte. Ca urmare a solicitării din partea grupului socialist, mă voi exprima pe tema uh, transferurilor financiare și actelor delegate. Și l-aș completa pe colegul Rivelini spunând că pentru corectitudine ar trebui să reanalizăm textul legat de instrumentele financiare. Mi-e frică să o spun, de fapt, pentru că știu că pentru mulți colegi era o sursă de supărare. Am tot actualizat textul și l-am tot re scris. În urmă cu câteva zile a avut loc <clears throat> o audiere cu autorități regionale, de unde am aflat multe lucruri noi. De exemplu, uh, instrumentele actuale au fost puțin folosite pentru că au pornit foarte greu, existau foarte multe modele și fiecare care a avut de-a face cu ele și-a creat un model propriu, ceea ce ne mm, îngreunează privirea de ansamblu. E clar, de exemplu, la, la da, Jeremy sau la Jessica avem un uh, leverage de 2 ori 2 sau ori 3. Acum dacă ne uităm la și la echilibrul geografic, după Franța, următoarea țară ca succes e Italia. L-am felicitat pe colegul uh, Rivelini pentru Sicilia și încă o regiune care au uh, folosit cele mai multe fonduri. Ar trebui așadar să ne uităm încă o dată cu atenție asupra ceea ce s-a întâmplat până acum la instrumentele financiare. Nu vom afla însă nimic despre acestea pentru că uh, din partea Comisiei vom primi comunicarea abia în septembrie, iar baza juridică nu prevede o raportare către Comisie. La acea întâlnire, la acea audiere, am învățat, au fost foarte mulți uh, autorități reprezentate, am învățat că mai trebuie să ne punem foarte multe întrebări. De exemplu și cine e proprietarul banilor care sunt puși la dispoziție prin instrumente financiare. Dacă banii sunt uh, primiți înapoi, ai cui sunt banii aceia? În momentul de față așa se întâmplă, toți primesc bani înapoi, mai puțin uh, noi la bugetul public. Ce se întâmplă cu astfel de instrumente? care trec dincolo de cadrul financiar și aici trebuie găsită o reglementare. Apoi mai e o întrebare interesantă și anume cine e beneficiarul? Fondul respectiv? Deci de ajuns dacă banii creează bani sau vrem să și finanțăm proiecte? Eu cred că vrem să și finanțăm proiecte și atunci trebuie să găsim mai mult, atunci beneficiarul nu trebuie să fie doar fondul, ci trebuie să se meargă chiar mai departe. Trebuie să știm ce anume se întâmplă cu banii respectivi. Dacă mă uit la anul 2010 cu instrumentele financiare, cred că am face foarte bine să discutăm foarte intens aceste probleme. Acum, uh, voi sunteți cei care trebuie să ne spună, uh, mi a aproape frică să am această idee să rog Comisia să actualizeze textul. Știu foarte bine ce părere veți avea voi și eu uh, la fel mă simt că permanent trebuie să tratăm aceste aspecte. Putem spune și că o vom face în uh, decursul negocierilor, voi încerca să pregătesc niște lucruri, dar după ce le spuse și de Curtea de Conturi Europene din experiența sa pe 2010, cred că nu suntem încă pregătiți. De aceea și dacă nu actualizăm textul, să nu ștergem lucrurile pe care le-am învățat. Trebuie să mai învățăm despre uh, gestionare de, trebuie să se raporteze către Parlament și Comisie, trebuie să aflăm ce se întâmplă cu pârghile acelea, ce rentabilitate are întregul sistem, ce riscuri există pentru noi. Am încercat să facem anumite lucruri, dar din punctul meu de vedere nu am făcut suficient. Atât despre instrumentele financiare. În amendament, în textul amendamentelor de la pagina 46 mai vedeți propuneri la actele delegate. Despre actele delegate am mai tot vorbit, am creat aceste tabele în care arătăm care sunt documentele și înțelegerea comună. Am vorbit cu colegii de la serviciul juridic, de la Comisia Juridică și mi-au spus și că și niciodată nu s-a înțeles că ar fi parte a, a sarcinii Parlamentului, dacă citim textul, nu se poate face nimic cu acel text. Sunt nici nu, nu se reglementează problema de fapt, ceea ce era clar de la început. Ceea ce trebuie să soluționăm se află în acte în sine. Am încercat să soluționăm problema delegării și a redelegării. Am încercat să reglementăm și o procedură în cazul în care avem probleme. Avem nevoie de procedură în cazurile în care avem probleme cu comisia, în care să spunem că ne asigurăm că avem întotdeauna acte delegate pentru problemele de buget, pentru că sunt foarte importante și cum reușim să avem o procedură prin care ne putem asigura că vom avea acte delegate. Vedeți uh, care au fost pozițiile inițiale de negociere și încotro ne-am îndreptat. Dar dacă ne mai îndepărtăm mult de acestea, nici nu va mai trebui să negociem. Cred că Parlamentul ar trebui să ia foarte în serios sarcina tratatului de la Lisabona și să ia în serios întrebarea ce e esențial și ce nu e esențial. Am încercat să rămânem responsabili pentru cele mai puțin importante, discutând cu Comisia, văzând cum putem acționa și să ne asigurăm că ajungem la acte delegate. După cum vedeți, pozițiile noastre s-au mai schimbat. Important era să putem oferi ceva care să semene cu o procedură și ca bază de negociere a Parlamentului cu Comisia și Consiliul. Cât privește transferurile, aș dori să mai spun că modificările Comisiei în propunere depășesc ce s-a convenit în 2009. Sunt modificări substanțiale, după părerea mea, se, uh, anumite elemente din procedura bugetară devin astfel caduce. Acolo unde comisia uh, sunt locuri unde comisia are dreptate, dar trebuie să ne asigurăm că 100 de milioane de euro să nu poată fi transferate de colo-colo în zona plăților. Am avut această discuție și anul trecut pe buget. Așadar am încercat să apropiem punctele divergente dintre grupuri. Mie ar fi important ca procedura bugetară să nu fie dusă la absurd, să nu ne contrazicem în final față de pozițiile inițiale, iar ceea ce convenim să fie respectat. Am încercat să propunem compromisuri, să venim în întâmpinarea celorlalți, dar a fost totodată important să prezentăm lucruri realizabile. De aceea cred că eh, putem, fi, eh, putem vota pentru aceste amendamente, pentru aceste compromisuri, iar după vacanță sperăm să primim un semn și să vedem cum continuăm. ik heb op dit ogenblik eh, twee woordmeldingen. De heer Ferm Două persoane au cerut cuvântul, domnul Ferm și doamna Brandmer. Cine altcineva? Deci trei persoane deocamdată. Domnul Ferm mai întâi. Vă mulțumesc. Le mulțumesc celor doi coraportori pentru devotament și pentru eforturi. Știu că e o muncă dificilă și încearcă să ajungă la un compromis între grupurile politice, dar mai rămân întrebări fără răspuns, mai ales în ce privește instrumentele financiare. Raportorul nostru din umbră nu a putut să fie prezent astăzi aici, dar m-a rugat să fac câteva comentarii. Este în continuare îngrijorat de faptul că atunci când e vorba despre prezentarea și implementarea bugetului, raportorii pun problema în așa fel încât uh, domeniul de um, aplicare al instrumentelor financiare ar fi restrâns și va fi foarte greu până la urmă să dinamizăm investițiile în Europa, ele fiind foarte uh, importante, mai ales când ne gândim la uh, investiții în general, dar și îndeoseb la parteneriatele public-privat. Deci li se pare că s-ar putea ca utilitatea acestor instrumente financiare să fie uh, curmată înainte de a fi putut uh, să își ia um, elanul. Apoi, o altă întrebare. Care sunt exact intențiile dumneavoastră acum că ați cerut amânarea votului? Vom avea vot uh, în comisie în septembrie și vot în plenară în luna octombrie. Noi vrem să știm exact care sunt intențiile dumneavoastră. Chiar doriți să obțineți un vot în prima lectură, inclusiv și pentru rezoluție, astfel încât să Uh, existe această acceptare de către marea majoritate a Parlamentului a acordului în primă lectură sau nu? Din motive de transparență, personal vă spun că ar fi bine să avem acest vot în primă lectură și abia după aceea să intrăm în negocieri cu Comisia și Consiliul. O altă întrebare despre transferuri. Ce am încercat noi să facem, cel puțin din câte am înțeles eu și ce a încercat să facă și comisia, a fost următorul lucru, să facă o distinție între acele transferuri care au uh, o, o um, um însemnătate politică mare și alte transferuri care ne permit să uh, flexibilizăm bugetul, chiar dacă acest lucru nu are uh, o mare importanță pe plan politic. Și de când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, regulile s-au schimbat, deși înainte regulile funcționau foarte bine. Acum avem senzația că cei doi raportori ne propun să regresăm și nu acceptăm deloc ideea că ar trebui să existe reguli distincte pentru uh, o categorie sau cealaltă de uh, transferuri, deci uh, cele care sunt mai importante din punct de vedere politic și cele care au numai un simplu caracter tehnic. Și ne întrebăm dacă este chiar înțelept să se procedeze astfel. Suntem cu adevărat pregătiți să facem față uh, uh, um, volumului de informații pe care îl vom primi și pe care va trebui să le procesăm uh, atunci când vor veni cereri de transfer și ca să știm care sunt tehnice și care sunt mai degrabă uh, cu semnătate politică. Deci vă rog frumos să reanalizați acest aspect și să vedeți dacă nu se poate ajunge la un compromis astfel încât Uh, să știți dacă această distinție uh, este neapărat foarte importantă. Apoi, în ce privește actele delegate, amendamentele raportorului și doamna Gres a confirmat acest lucru, modifică caracterul acestei, uh, acestui concept de common understanding și introduce mai multe aspecte noi. Dar această schimbare este un pic cam uh, prea bruscă. Deja um, a trecut mai puțin de un an de când uh, a apărut acest concept de common understanding și acum uh, doriți deja să modificați totul după ce a durat atât de mult să se discute între grupurile politice și să se negocieze. Pentru că riscați ca acest amendament să pară ca un fel de provocare politică la adresa uh, uh, unui concept asupra căruia Parlamentul deja a, uh, s-a pronunțat. Aș vrea foarte mult dacă mi se, uh, se primesc un răspuns la aceste întrebări. Mulțumesc. Acum Francesca Brantner. Yes, thank you, Mr. Um, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc celor doi raportori, mai ales doamnei Gresle. Și dați-mi voie să spun că noi, la grupul nostru politic, am analizat uh, amendamentele de compromis, am analizat noua formulare, noua versiune în ceea ce privește riscul de eroare, ceea ce e un lucru bun. Cred că e aspectul pozitiv care a ieșit din aceste discuții. Apoi, în ceea ce privește chestiunile legate de transferuri, sunt de acord cu colegul care a luat cuvântul adinauri, cred că ar trebui să nu fim prea implicați în acest lucru și să discutăm din nou acest subiect, iar în ceea ce privește instrumentele financiare, avem informații noi și poate că ar fi bine să avem, indiferent ce s-ar întâmpla, o nouă dezbatere în așa fel încât să fim informați. Apoi, în ceea ce privește articolul 31 legat de transparență, se spune acolo că în, prin acest compromis vom avea o abordare sector cu sector. Dar am senzația că am ajunge într-o situație în care am putea spune, păi, până la urmă nu prea vrem așa de multă transparență. Ar putea exista mai multă transparență în anumite sectoare și mai puțin în alte sectoare. Spre exemplu, dacă se gândim la agricultură. Și întrebarea mea este următoarea, care este motivația, care este explicația? Eventual pentru că uh, ați fi crezut că nu am putea fi la înălțime pentru sectorul agricol și ne-am descurcat mai bine în alte sectoare sau care ar putea fi riscul în cazul în care fiecare sector ar fi la latitudinea sa să definească gradul de transparență. Și în ceea ce privește articolul 34, s-a votat amendamentul 48, afet numărul 3, acestea ca fiind identice, dar cred că aici e o greșeală. Sistemul e diferit în sensul că există o diferență în, uh, referitor la datele legate de uh, gen. Uh, deci vedeți că nu e chiar identic 100% și ar fi bine poate să ținem seama de acest lucru uh, și atunci să facem în așa fel încât să nu fie votate ca și cum ar fi identice. Afet numărul 3 și uh, celălalt. Apoi, la 75 v-ați referit la ajutorul umanitar și la uh, situațiile de urgență, de asemenea și AFET 11, care vine imediat după. Nu știu, nu sunt sigur dacă ar trebui să fie votat înainte sau după, pentru că cel de la AFET merge mai departe. Deci dacă se află aliniate astfel unul după altul, poate că ar trebui să schimbăm ordinea de vot. Dar asta rămâne la latitudinea dumneavoastră. Și apoi încă un punct, ultimul, articolul 54 situații în care există un conflict al intereselor, modul în care se implementează regulile. Am verificat, dar de fapt nu e vorba de reguli de implementare, așa cum s-a formulat și ar trebui să vedem dacă nu putem schimba formularea. Acestea sunt observațiile noastre. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, Francesca. Și acum Jens Gaier. Nebenbei ist der Vorname der Kollegen, glaube ich, Franziska. Intervenție fără microfon. Francesca. <laughs> Ah, pe colegă o cheamă Francisca, aș menționa doar. Mulțumesc pentru această posibilitate de a discuta și din nou. Mă bucur foarte mult și după discuția pe care am avut-o în grupul nostru de lucru. Mă bucur că nu votăm. Mă bucur că avem uh, ocazia să studiem anumite elemente în detaliu pentru a vedea și consecințele și începe cu o observație practică în ceea ce privește instrumentele financiare. Trebuie să ne hotărâm ce dorim, de fapt. Eu uh, mă aflu aici abia de 2 ani și nu am vrut neapărat să devin controlor bugetar atunci când am venit aici, dar am câteva experiențe cu proiecte public-private. În Germania, într-o vreme, uh, se discuta despre aceste proiecte ca o pastilă minune care soluționează toate problemele. Adevărul e însă că partenerii privați intră în astfel de proiect dacă partea publică pune banii, prima banii și uh, câștigă abia la sfârșit. Adică un investitor privat are alte riscuri și alte așteptări. Dacă dorim astfel de proiecte dacă dorim să convingem parteneri privați să plătească, atunci ne trebuie niște reglementări. Vreau să fie reglementate aceste aspecte, dar ideea cum vor funcționa acestea trebuie să o clarificăm aici. Altfel, vom face reguli care vor face aceste proiecte imposibile pentru că nu vor exista parteneri privați. Sigur, unii poate vor dori aceasta. Uh, trebuie să vedem ce dorim de la acești parteneri privați, să ținem cont de ei și de posibilitatea de reglementare a acestor uh, proiecte. Astfel de proiecte nu sunt rapide, acesta ar fi un al doilea aspect. Din contră, sunt chiar lente. Toate experiențele, cel puțin din Germania, arată că un astfel de proiect are succes atunci când problemele contractuale de uh, cine când plătește, uh, cine răspunde și așa mai departe, sunt rezolvate dinainte, astfel încât să nu se întâlnească partenerii în instanță ulterior. Deci apar parteneri privați care sunt utili, dar trebuie uh, negociate textele cu foarte mare atenție, astfel încât în, uh, dacă apar dubii, să existe reglementări pentru orice situație care poate apărea. Să nu credem așadar că ne vom mișca mai repede. Da, se economisesc bani și apare un efect de pârghie, dar nu ne mișcăm mai repede. Dacă un astfel de proiect se termină repede, înseamnă că nu s-a lucrat cum trebuie și nici asta nu ne va conveni, că vor fi proiecte publice ale Uniunii Europene care au uh, eșuat din cauza unor detalii. Ceea ce nici nu ne face bine și trebuie văzut în dublu sens, pentru că nici nu vom atinge obiectivul proiectului și vom avea și o imagine negativă. Revin acum și la punctul legat de transferuri. Voi începe cu veștile bune. Nouă ne convine compromisul 8. E un compromis real și considerăm că s-a ținut cont și de poziția noastră. Încep de la capăt. Aliniatul 7, punctul 2. Am o problemă de înțelegere. Aceasta se referă la prima jumătate și întrebarea e vorba de mijloace neutilizate de la buget? Dacă da, atunci uh, E clar, pentru că ultimul lucru pe care îl doresc este să dau bani europeni înapoi statelor membre. La a doua jumătate, care începe cu propoziția In case no budgetary appropriations can be identified, aș întreba și întreb uh, raportorii, dar și comisia, corespunde aceasta cu tratatul? Punctul 2, aliniatul 7, a doua jumătate a textului care începe cu In case no budgetary appropriations can be identified. Ideea e ce se întâmplă dacă împotriva voinței regatului uh, unit apare o catastrofă, dar nu mai avem banii prevăzuți pentru aceasta și raportorul propune să căutăm bani necheltuiți pentru a plăti de acolo ajutorul umanitar. Nu e nicio problemă din punct de vedere politic, dar întrebarea este aceștia, acestea sunt fonduri care altfel s-ar întoarce la statele membre? Și atunci acest punct se referă la situația în care nu găsim aceste fonduri în bugetul respectiv. Raportorii propun să luăm fondurile din următorul bugetar, din următorul buget, din următorul an. Amendament oral de compromis numărul 7, propunere la articolul 23. Și atunci raportorii propun ca banii să fie luați din viitorul buget. De acord din punct de vedere politic, însă nu sunt sigur și nu cred că cineva poate fi sigur că acest lucru corespunde cu tratatul și n-aș vrea să avem o situație uh, în care să decidem de ceva bine intenționați, iar ulterior să naufragem. Iar la întrebările detaliate legate de transferuri, aș uh, aprofunda întrebările colegului Fern. Colegii Revelini și Gressler au spus la 1A, au făcut niște reguli mai stricte din câte înțeleg eu, iar apoi la 1B le-au eliminat. Mm, nu cred că astfel se ușurează controlul bugetar. La 1D am problema acestei formulări aleasă drept compromis, voi citi în engleză. Capitolele, uh, dacă sunt utilizate așa cum au fost prevăzute, ce se ascunde aici în spatele termenului purpose, intenție? Capitole și articole acestea pot avea obiective diferite, scopuri diferite. Iar la 1DA m-aș bucura să-mi uh, explice cineva ce aduce nou acest text, ce cazuri acoperă. Er Mulțumim. Mai dorește altcineva să ia cuvântul dintre colegi? Domnul Liberațchi. Vă mulțumim. În ce privește instrumentele financiare, am ascultat prezentarea domnului Rivelini și aș vrea să uh, vin și eu în completarea a ce a spus domnul Gaier. Iată cum se prezintă lucrurile. Ne dorim să putem să recoltăm fonduri suplimentare prin intermediul acestor euroobligațiuni. și dorim să dăm băncii europene de investiții puterea de a ridica aceste fonduri de pe piață. Dar nu avem nicio putere să controlăm Banca Europeană de Investiții. Dacă într-adevăr aceasta este situația, mă întreb care va fi costul folosirii acestor instrumente poate ar fi bine să existe o, o achiziție publică și apoi să, în urma acestei achiziții, în urma acestei licitații, să alegem o altă bancă pe care să o putem controla. A existat această sugestie uh, la grupul socialist, potrivit căreia cu euroobligațiunile am putea să finanțăm uh, uh, marile proiecte de infrastructură prevăzute în următoarea uh, perioadă de programare financiară. Și așa cum spunea și domnul Rivelin, ne dorim uh, să avem parte de mai multă flexibilitate, cel puțin din partea Comisiei, pentru ca să ne putem atinge toate obiectivele pe care ne le-am fixat. Noi am propus să se poată aproba uh, transferurile în cadrul uh, aceleiași rubrici sau în cadrul aceleiași secțiuni. Dar oare asta nu înseamnă un pic prea multă flexibilitate? Anul trecut a trebuit să ne descurcăm cu o prăpastie adâncă între creditele de angajament și creditele de plată pentru că volumul sumelor nefolosite crește uh, în mod constant. Dacă am avea mai multă flexibilitate, oare asta ar însemna că acele fonduri până la urmă ar fi mai bine folosite? Sau din potrivă nu va îmbunătăți uh, cu nimic lucrurile și întrebarea este dacă uh, capacitatea noastră de exercitare a unui control va fi menținută sau nu. Mulțumesc. Ian, domnul, mulțumim domnului Ian Melder. Mai dorește altcineva? I have already said it before. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum am spus și în alte ocazii, aș dori să îi mulțumesc, doamnei Gresle, pentru munca depusă, însă mai avem întrebări, întrebări care vor continua până când vom primi un răspuns. Au existat foarte multe discuții referitoare la următoarele perspective financiare. Și s-a pus întrebarea ce vom face cu banii care nu sunt cheltuiți. Am făcut o propunere și anume ca aceste sume să fie incluse în rezerva generală și să poată fi utilizate eventual în anul bugetar următor. Raportorul propune ca aceste sume să fie considerate ca fiind sume deja alocate ar fi bine să avem această discuție, această dezbatere și eventual să spunem că da, în momentul în care ai angajat anumite sume și mai rămân uh, anumite uh, fonduri care nu au fost cheltuite, poate că acestea ar putea fi utilizate. Însă asta nu înseamnă neapărat că scopul pentru care au fost uh, alocate nu era un scop corect. Deci ar fi bine să menținem aceste, aceste fonduri necheltuite ca fiind uh, sume alocate. Domnul președinte, Mulțumesc, Ian. Aș vrea să știu dacă și alți colegi mai doresc să intervină, eventual vreun reprezentant din partea comisiei care ar dori să ia cuvântul pe marginea subiectelor evocate. Da, vă rog. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. N-am să fac o intervenție prea lungă. Eu cred că elementele care au fost menționate în intervențiile care au fost făcute până acum demonstrează că există îngrijorări, îngrijorări pe care Comisia le împărtășește. Aș dori să revin asupra câtorva elemente. Mai întâi, în ceea ce privește calendarul, am notat aprecierea dumneavoastră față de situația actuală, am notat că intenția Parlamentului este să voteze în luna septembrie, să voteze amendamentele și eventual și o propunere de rezoluție. Pentru noi acest lucru este foarte important. Am, in, am spus de mai multe ori că ne dorim să ajungem la un acord politic între Consiliu și Parlament cel mai târziu până la sfârșitul anului. Și n-am făcut această afirmație ca din întâmplare. Nu, noi trebuie să putem beneficia de oarecare claritate pentru ce se va întâmpla pe viitor, adică modul în care Consiliul, Parlamentul vor examina ansamblul propunerilor sectoriale ce vor fi prezentate de către Comisie între luna septembrie și până la finalul acestui an. Și este important în momentul în care ne dorim să asigurăm coerența în, între legislația sectorială și, pe de o parte și regulamentul financiar pe de altă parte, să știm exact, cu, cu claritate, pe ce temei lucrăm. E deci un element fundamental cu atât mai mult cu cât ne dorim o simplificare. Acesta este un obiectiv. Simplificarea este un obiectiv pe care noi ne l-am fixat în așa fel încât beneficiarii să știe care sunt regulile, să știe cum trebuie să lucreze și toate aceste elemente trebuie să fie uh, clare. Acum, această chestiune a calendarului Uh, organizării în timp este un aspect important pentru Comisie din motive de eficacitate și nu din motive strict birocratice sau, uh, știu eu, dorința de a încheia un dosar cât mai repede posibil. Nu. Nu asta este motivația. Al doilea punct. a existat intervenții pe marginea instrumentelor financiare și anume și pe marginea transferurilor și au existat și câteva observații pe tema actelor delegate. Acum, instrumentele financiare. Obiectivul pe care noi ne-l fixăm și cred că ne-l fixăm cu toții este să avem o disponibilitate financiară sporită prin intermediul acestor instrumente financiare. Și așa cum au spus uh, Uh, deputații care au intervenit, este important ca aceste instrumente să, fi, să poată fi gestionate, să poată fi utilizate. Dacă suntem blocați și nu avem posibilitatea de a le gestiona, este evident că activitatea noastră va fi și ea, la rândul ei, una restrânsă. Dacă ne dorim cu adevărat să utilizăm aceste instrumente, este tocmai în anumite cazuri, și mă gândesc, spre exemplu, la euroobligațiuni, la proiectele acestea de obligațiuni europene. Deci, tocmai ne dorim acest lucru pentru a putea compensa lipsurile sau neajunsurile piețelor. Nu uitați că noi lucrăm cu piețe. Noi lucrăm cu instituții financiare. Și una din îngrijorările lor Uh, este de fapt siguranța. Și ceea ce poate propune latura publică a unor astfel de parteneriate este tocmai acest grad de uh, siguranță care îi va încuraja uh, să se lanseze, care le va permite să intervină în anumite proiecte, știu eu, de infrastructură, mă gândesc, prin intermediul euroobligațiunilor, prin garanțiile ce pot fi date datorită bugetului european și în limitele prevăzute de uh, regulament sau prin intermediul unor instrumente financiare mai tradiționale, precum cele care au fost deja menționate în această dezbatere. Și, în acest sens, aș dori să adaug că s-a au fost evocate anumite instrumente care se pare că nu ar funcționa prea bine. Uh, vreau să vă spun că E vorba de instrumente care au fost utilizate în uh, cadrul gestiunii partajate, deci comune, care e un cadru mai complex. Uh, de aceea, în ultimii ani, au existat situații în care uh, statele membre, un mare număr dintre ele, au trebuit să-și, uh, să modifice legislația națională tocmai pentru a putea avea acces la astfel de instrumente, iar obstacolele care existau au fost înlăturate. N-aș vrea să intru în detaliu uh, referitor la amendamente și la instrumentele financiare, însă mesajul meu pe această temă se alătură Uh, celor care au luat cuvântul până acum pentru a spune că trebuie să evităm orice formă de rigiditate. Noi vrem să respectăm competențele și prerogativele Parlamentului European și anume de a putea controla uh, Uh, ceea ce s-a făcut cu fondurile ce au fost uh, disponibilizate, puse la dispoziție, dar dacă abordarea ce va fi aleasă va duce la un anumit grad de rigiditate, e bine, mai bine să lăsăm balta aceste instrumente financiare, pentru că nu le vom putea utiliza, nu le vom putea promova. Uh, nu vor servi economiei și vor face, vom ajunge într-o situație în care vom fi mult prea rigizi pentru a putea acționa. Domnule președinte, există progrese care au fost înregistrate în materie de transferuri, dar aș vrea să mă întorc la un alt aspect, un aspect pe care am avut ocazia să-l evocăm de mai multe ori. De ce în contextul revizuirii regulamentului financiar, deci de ce trebuie să revenim către anumite prevederi care dispăruseră și fusese înlocuite cu prevederi mai simple și care au fost instaurate în mod uh, temporar și tranzitoriu, dar care au fost pe placul tuturor. Noi la comisie uh, avem dificultăți cu acest subiect. Deci ar trebui să ne întoarcem la o perioadă de șase săptămâni atunci când avem o perioadă de trei săptămâni. Și totul lumea părea mulțumită cu acest termen de trei săptămâni. Și dacă ne uităm la uh, transferurile făcute în ultimii 10 ani, eu cred că un lucru este clar demonstrat. Nu au existat probleme. Au fost zeci și zeci și zeci de transferuri și doar în trei cazuri au existat dificultăți. Deci o sumă, e o cifră foarte, foarte mică față de numărul total. De aceea, mult sincer, încă o dată, mă întreb eu unde e simplificarea în acest caz. Acum, un ultim aspect referitor la actele delegate și cred că și aici au existat progrese și de aceea trebuie să respectăm uh, termenii acelui common understanding așa cum a fost el negociat între diferitele instituții. Nu, acest lucru ne se pare esențial. Iată, domnule președinte, cele câteva comentarii pe care doream să vi le prezint. Repet, încă o dată, noi la comisie suntem de părere că dumneavoastră puteți conta pe noi pentru a încerca să vă susținem în lucrările dumneavoastră, în dezbatere pe care le aveți aici în Parlament și mă bucur de altfel să văd că există o dezbatere reală pe aceste teme și tema principală a revizuirii regulamentului uh, financiar. Puteți conta pe noi pentru că vom participa și la lucrările Consiliului, vom încerca să ajungem la o armonizare a punctelor de vedere între cele două instituții și asta conform rolului Comisiei în cadrul unei astfel de proceduri de codecizie. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc! Din limbajul corpului dumneavoastră am văzut că nu prea sunteți de acord, iar mimica doamnei Gres uh, a lăsat să se, înțe- să se înțeleagă multe lucruri. Se pare că totuși suntem pe cale să facem ordine în acest haos, mai trebuie să clarificăm multe aspecte cu raportorii, s-au pus întrebări legate de instrumentele financiare, de proiectele public-private, de transferuri, avem întrebări legate de actele delegate, Să discutăm discutat problema transparenței, S-a vorbit de conflictele politice, domnul Müller întreba ce se întâmplă cu banii necheltuiți, apoi cu lista de vot a doamnei Brandner și de asemenea s-au pus întrebări legate de calendar. Vom încerca să supunem la vot la sfârșitul lui septembrie. Domnul Farn a mai pus o întrebare către raportor, dacă doriți să cădeți în, în acord în prima lectură. Sunt o serie de întrebări interesante. Cine dorește să ia primul, prima dată cuvântul. Doamna Gressler, vă rog. Mulțumesc. Este încântător să vorbești despre vechii clasici, de fiecare dată. Și voi începe cu domnul Farmer. Noi, raportorii, suntem deschiși. Într-adevăr, timpul ne presează, dar cred că doc, domnul doc, director general um, ar putea renunța la ideea că mai terminăm în acest an dacă oricum dacă ajungem la a doua lectură, cu atât mai puțin. Noi suntem deschiși, după cum am spus, către orice, dar e corect să-i uh, ascultăm și pe colegi să ne spună ce își doresc. Mi-aș putea închipui o a doua lectură timpurie, să nu votăm rezoluția, mi-aș putea închipui și apoi să încercăm să negociem cu Consiliul, pentru că sunt lucruri dificile de discutat, în acel pachet de compromis apar și amendamente noi care vin din secretariatul uh, Consiliului de Buget. S-a referit și domnul Mulder la asemenea aspecte. Problema uh, fondurilor neutilizate. Aici există trei amendamente pe care le-am acceptat și propun să negociem pe baza lor, indiferent ce se va întâmpla. Fie că le considerăm cheltuieli generale sau cheltuieli speciale pentru un anumit proiect, sunt amendamente și putem discuta în Consiliu. Cei care au fost dimineață în întâlnirea OLAF au văzut cât de dificil va fi. Deci nu e vorba de câștigarea unei uh, lupte, războiul încă ne așteaptă. De aceea ar trebui să ne și conservăm energiile. Suntem deschiși, dar totodată aș recomanda ca după votul din plen să lăsăm rezoluția deschisă, să spunem că vom avea discuții cu Consiliul și vom vedea ce se poate și ce nu se poate. După care vom încerca să încheiem într-o formă sau alta. Între timp îmi pun și eu întrebarea dacă să nu ne legăm de MFF, date fiind dificultățile întregii povești. Sunt lucruri importante aici pentru noi și de la o lună la alta lucrurile nu se simplifică, din contră se complică. Propun să avem o abordare deschisă, cât de deschisă posibil, pentru că numai așa vom putea și câștiga în cele din urmă. Aș continua așadar cu instrumentele financiare. Avem uh, momentan și instrumente financiare care funcționează, însă am și eu probleme cu banii uh, contribuabililor utilizați. Avem nevoie de mai multă supraveghere. În momentul de față nu știm nimic și Comisia nici ea nu știe nimic ce se întâmplă la fondurile structurale. Comisia nu știe nimic, trebuie să-și culeagă singură acele informații pentru că regulamentul actual nu prevede nicio raportare în acest sens. Închipuiți-vă doar, e vorba de 5 miliarde de euro și noi avem plăcerea de a discuta ulterior. Mi-ar fi plăcut să știu dinainte ceva. Ce avem în față sunt în principal documentele oficiale ale Comisiei. Noi nu am adăugat decât două, trei puncte mici, nu am reinventat roata. E vorba așadar de documente ale comisiei și și acolo am dubii cu privire la uh, soluționarea problemei și asta pentru că văd că comisia informează mult mai bine Consiliul decât pe noi. Am primit documente din Consiliu care sunt mult mai bune, emise tot de comisie, decât ceea ce ne dă comisia nouă. Și asta arată niște diferențe. Ian, dacă vrei, putem discuta întrebarea ta și în bilateral. Punctul 7 se referă doar la buget. Nu se referă la ceea ce rămâne sunt mijloace, fonduri împinse de colo-colo în timpul anului pentru că ceva nu a funcționat. Așadar, textul de la amendamentul 7 e vechiul text din regulamentul buget pentru ca noile elemente să fie subliniate cu gri. Am să găsim o cale de mijloc între situația actuală și ceea ce ne doream, de fapt, acea simplificare – dar ținând cont și de uh, clauzele de salvgardare ale parlamentelor. Avem acele plafoane care au fost modificate, acele valori procentuale și uh, stabilirea celor șase săptămâni. Am văzut și noi cât de greu e ca lucruri să fie studiate în trei săptămâni, mai ales în pauza de vară. Nu ne convin acele trei săptămâni pentru că nici nu ne întâlnim întotdeauna și de aceea am convenit să fie șase săptămâni, corespunde astfel și ritmului nostru de lucru. Am arătat că dificultatea comisiei e traducerea și am propus ca noi să o facem într-o limbă uzuală sau în trei limbi de lucru. Apoi au uh, lipsesc acum din propunerea comisiei transferurile de documente de Articolele 23 și 24 creează probleme. Problema celor 100 de milioane de euro plăți e o sumă foarte mare și am propus o procedură care altfel e simplă, sau acolo spunem, ne puteți trimite din timp aceste documente și ne putem da cu părerea. Întrebarea este doar dacă putem ataca decizia înainte și aș dori să pot porni această discuție, să pot să-mi prezint poziția. Am și spus în 21 iunie, în documentul comun de lucru, pentru întotdeauna noi am menționat lucrurile la timp. Rog colegii să studieze acest document de lucru, pentru că aici apar diferențe între ceea ce s-a întâmplat până acum, între situația din 2009 și acordul mult mai larg cu propunerea Comisiei pentru 2010 în varianta revizuită. Încă o dată aș dori să spun că propunerea din 2010 dă posibilitatea Comisiei ca sub titlul unei direcții generale să miște fondurile dintr-o parte într-alta. Și atunci se, întreabă, se pune problema de ce mai avem noi un plan bugetar, când uh, la plăți suntem tot așa la nivel de titluri un, um, o putere destul de mare a Comisiei. Păi, uh, oameni buni, atunci nu mai avem nevoie de planificare bugetară. Putem uh, economisi acest efort pentru că efectiv nu mai are rost. Până la urmă avem fonduri mult mai mici pe care le mișcăm de colo-colo, le uh, supunem la vot, mergem în plen și apoi ne luptăm cu Consiliul și apoi spunem, da, faceți ce vreți până la urmă. De aceea lucrurile nu se potrivesc și am insistat să uh, fim consecvenți. Dacă există alte întrebări, vă stau la dispoziție și bilateral. Privește acea uh, înțelegere comună. A fost o înțelegere între serviciile juridice. Niciodată nu s-a discutat în plen. În plen s-a discutat raportul Sayer, în care am fost cu toții de acord, o majoritate de 95% și trece mult mai departe de uh, acea înțelegere comună. Rog toată lumea să studieze acel document, acel Common Understanding, care nu tratează problemele pe care le avem noi. De aceea, documentul trebuie completat, iar la punctul 2 se prevăd opțiuni pentru întrebarea cât timp să dureze astfel de delegare. Ceea ce am făcut noi, să spunem că delegarea durează 3 ani, corespunde cu ordinea bugetară ar din ordinea bugetară durează tot câte trei ani odată cu durata delegării. Deci nu pot să schimb, să limitez această perioadă dacă actele delegate sunt nelimitate. De aceea am propus trei ani în ambele cazuri, altfel nu ar avea niciun rost. Lucrurile se află într-o strânsă legătură. Cine citește acele documente din, din înțelegere comună, eu am studiat săptămâna trecută, uh, și serviciul juridic spune că acel common understanding nu cuprinde nimic și nu se poate face nimic cu el. Am încercat să fac acest tabel prin care să spun ce facem de fapt. Avem common understanding cu propunerea comisiei, cu propunerile noastre, cu serviciul de codecizie al Parlamentului, cu propuneri dincolo de ale noastre, deci nu facem nimic ilegal sau ceva ne la locul lui. Dar aici, scris cu mic, se arată și care e poziția noastră finală ca Parlament, cum ne vede lumea. Și n-aș vrea să-l folosim ca uh, argument final. Nu are nicio legătură cu ce s-a prezentat. Îmi pare rău. Articolul 31, transparență, doamna Brantner. Francisca, voi verifica întrebările legate de tine cu privire la lista de vot, îți voi răspunde pe mail. Articolul 31 Ați discutat într-o ședință dificilă cu responsabilul pe protecția datelor și am spus și acolo că dacă fiecare are voie să facă ce vrea, se va ajunge la o situație haotică, iar fondurile agricole sunt primele care nu vor mai fi publicate. Mă bucur acum de ceea ce avem în față, pentru că era și așa suficient de dificil. Există o decizie a Curții de Justiție, privește publicarea, și cu acea decizie trebuie să lucrăm mai departe. Eu aveam impresia că uh, serviciile comisiei erau foarte interesate de publicare. Trebuie să ne asigurăm că nu pierdem în cele din urmă ceea ce am obținut în prima fază. Colegul Liberații a venit cu câteva idei interesante, ca de obicei, mulțumim. Cred că în anumite domenii avem mai puține competențe, mai puține drepturi de control și întrebarea e cât mai lăsăm de la noi, cât suntem dispuși să mai pierdem. Aș dori să spun în continuare tuturor că noi, raportorii, suntem deschiși uh, pentru întrebări. Chiar dacă vine vacanța, noi suntem gata să discutăm pe mail. Îmi verific uh, regulat mail-ul și m-aș bucura dacă la următoarea întâlnire, sunt pregătite câteva întâlniri la începutul lui septembrie și apoi la Strasburg, să putem clarifica ultimele întrebări. Mulțumesc! Dank u, Ingeborg. Meneer eh, Rivellini. Mulțumesc, domnul Rivellini. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că colega Gresle deja a fost foarte clară în răspunsurile dumneaei și a introdus un argument foarte important. Am amânat votul până luna septembrie și practic avem mai mult timp la dispoziție pentru a aprofunda anumite tematici. Dar dați-mi voie să dau și eu câteva răspunsuri la întrebările care au fost adresate. Mai întâi, afirmația făcută de către comisie când Apropo de instrumentele financiare, uh, a spus că nu ar trebui ca acestea să se transforme în niște uh, cămăși de forță și că procedurile ar trebui să fie uh, foarte rapide. Personal, nu cred că nu ar exista și o, o a treia cale, o cale de mijloc între procedura greoaie și cea greoaie. Însă, principala um, latura problemei care mă îngrijorează pe mine este uh, uh, haosul care se poate produce și lipsa de control democratic. Mă gândesc la ce s-a întâmplat de exemplu, în anul 2010, pentru că atunci ne-am dorit să avem un cadru mult mai clar pentru a ști cum vor fi cheltuiți banii din instrumentele financiare. Noi nu vrem să vă uh, îmbrăcăm cu cămașa de forță, dar vă cerem să ne dați niște date, un minim de date despre felul în care vor fi cheltuiți acești bani. Dacă aceste condiții minime nu sunt întrunite, atunci nu putem să avem pretenția că lucrăm uh, în condiții de transparență. Apoi, în ce privește aceste uh, uh, fonduri alocate sau nu? Nimeni nu spune că acest obiectiv uh, acum uh, ar fi depășit sau că n-ar mai fi util să atingem acest obiectiv. Deci alocarea acestor fonduri pentru anumite uh, misiuni, anumite fonduri, ar fi oportună cu condiția să nu penalizăm anumite eh, regiuni sau anumite structuri eh, cărora le-am reduce din eh, resurse. Cred că compromisul 7 la articolul 23 necesită mai, o analiză mai atentă pentru a vedea dacă nu există incompatibilități cu tratatul. În ce privește votul, sunt de acord cu colegul. Ar fi bine să avem un vot în primă lectură pentru uh, a fi pe uh, poziție de forță uh, cu ocazia negocierilor ulterioare. Cum spuneam, Coraportarea mea a răspuns cu multă precizie. În ce privește acești bani returnați către statele membre, aș vrea să spun că noi am făcut distinția între accelerarea procedurilor uh, pentru acele uh, transfer, pentru acele transferuri care sunt de natură tehnică și că um, am putea să tratăm altfel acele transferuri care au mai degrabă o importanță politică, dar suntem dispuși să ascultăm ce au spus colegii în acest sens și să ne modificăm textul. Mulțumim, domnule Rivelini. Toți colegii care au pus o întrebare au primit un răspuns. Sunteți mulțumiți? Doamna Gresle, mai să facă observare. Curtea de Conturi aici, putem să întrebăm ce experiență a avut până acum cu implementarea instrumentelor financiare din 2010. L-am văzut pe domnul Welsh aici. Ik uh, kijk richting Rekenkamer. Și atunci să vedem dacă cineva de la Curtea de Conturi dorește să intervină, are inspirația necesară pentru a răspunde doamnei Gresle. Mulțumesc, domnule președinte. Nu cred că am auzit interpretarea până la capăt, deci am înțeles că întrebarea e că ce experiență ați avut dumneavoastră în ultimii 10 ani cu instrumentele financiare. Eventual, dacă puteți repeta întrebarea? Vă rog să puneți încă o dată întrebarea. Experiențele cu instrumentele financiare în anul 2010 experiențele sunt bune. Atunci când facem reglementări noi, putem ține cont de experiențele din trecut, pentru că încercăm să fim un legiuitor care învață din greșeli. Sper că acum e clar. Curtea de conturi, vă rog. It's, it's, um, I don't think I can go into, into very much detail N-aș dori să intru în prea multe detalii pe marginea acestui punct, dar poate aș putea să fac o prezentare mai generală. Multe dintre amendamentele uh, se referă la condiționalitatea politică pentru aceste instrumente financiare. Din punct de vedere al curții de conturi, ceea ce este important este să avem o dare de seamă foarte clară și transparentă despre modul în care s-au utilizat aceste instrumente financiare. Și guvernanța și uh, instrumentele contabile, utilizarea acestora, reprezintă un pas înainte Uh, deși, după părerea curții, nu e chiar un pas înainte atât de mare. Am fi vrut să avem un cadru cât mai bun, în așa fel încât să existe o claritate maximă, așa cum s-a spus mai devreme. Atâta vreme cât banii aparțin Uniunii Europene, trebuie să știm uh, care sunt etapele acestea de transferare a banilor către beneficiari și trebuie să știm cum anume aceste fonduri au fost utilizate odată ce au fost transferate pentru că se creează, deci, de fapt, bunuri în loc să... Aceasta este concepția, se creează bunuri în loc să vedem doar că se cheltuie niște bani. Și mai departe, bineînțeles, trebuie să fim foarte clari în ceea ce privește performanța și utilitatea acestor uh, bani, ce anume s-a realizat cu ei. Cred că acest lucru este un lucru foarte clar. Acestea sunt problemele pe care noi am vrea să le rezolvăm și cred că din experiența noastră putem spune că aceste aspecte încă nu au fost rezolvate și schimbările care au fost propuse în regulamentul financiar sunt uh, binevenite, dar așteptăm să vedem ulterior ce se va întâmpla. Mulțumesc, spune domnul președinte. Văd că doamna Gresle dă din cap cum că ar fi de acord. Mai sunt și alte observații? Nu? Foarte bine. Atunci trebuie să mulțumesc tuturor celor care au participat la această dezbatere. Votul va avea loc, mi se spune, pe 29 septembrie în Strasburg într-o luni seara. Acest lucru va fi ulterior confirmat. Domnul Rivelini. Mi scuzi, președinte. Îmi cer scuze, domnule președinte, dar în ultimele zile ni s-au comunicat șase date diferite pentru respectiva reuniune și uh, uh vot. Dați-ne una și bună, ca să știm, pentru că altfel poți să nebunești cu atâtea date diferite. Uh, Doamnă președinte, problema este următoarea. Secretariatul încearcă să găsească o zi în care ambii raportori pot fi prezenți. Cred că aceasta este doar o formă de respect uh, elementar față de cele două persoane care au depus o muncă atât de grea. De aceea vă propun ca înainte de concediul de vară să găsim o dată ce va fi comunicată prin mail și aceea va, dată va fi cea definitivă. Foarte bine! Acum, între rupem ședința, ședința se suspendă în ceea ce privește ședința comună dintre cele două comisii și ne întoarcem la ordinea de zi a Comisiei pentru Control Bugetar. Eventual facem o mică pauză în așa fel încât cei care trebuie să părăsească sala să o poată face, fără de care va fi foarte greu să votăm. Deci suspendăm ședința două minute.